durabilă pentru a putea plăti taxe. legate de ajutorul, ajutoarele de stat trebuie să continue. Săptămâna uh, trecută, Curtea de Justiție a uh, s-a pronunțat uh, în legătură cu decizia legată uh, de Belgia. Uh, e o derogare care acoperă mai multe multinaționale, care le permite să-și reducă profiturile taxabile avantaje sau un tratament care um, nu sunt uh, disponibile tuturor celor care își plătesc taxele. Însă Curtea de Justiție a spus de asemenea că nu ar fi trebuit să considerăm că aceste derogări ar fi o schemă generală de a conferi ajutoare de stat. În sentința, în sentința aceste derogări multinaționale care cerau o asemenea derogare. CEJ consideră că gradul de discreție a fost uh, folosit în fiecare caz în parte și nu ca o abordare generală. Drept urmare, adoptat sau nu. Curtea de Justiție a fost de acord cu Comisia Europeană că acest mecanism nu uh, părea să urm- urmărească obiectivul evitării uh, dublei impuneri, care fusese argumentul uh, folosit de Belgia pentru a recurge la un asemenea mecanism. Deci, um, interpretarea este una, interpretarea acestei sentințe este una um, mixtă și acum examinăm, analizăm uh, care sunt uh, viitorii, ulteriorii pași necesari. Uh, sentința a fost publicată joia trecută și va trebui să o examinăm mai îndeaproape pentru a înțelege care sunt pașii următori. Ceea ce este clar este că Curtea Europeană de Justiție a confirmat un principiu bine cunoscut dacă un avantaj fiscal este selectiv pentru cu ocazii cu care am examinat șapte asemenea decizii uh, fiscale impuse de statele membre și am, și am cerut uh, um, plata înapoi a unor sume importante de bani. Poate vă aduceți aminte că cel mai important caz din acest punct de vedere este cazul Apple și ne continuăm uh, investigațiile. Luna trecută am uh, demarat o investigație privind Nike în țările de jos, concentrată pe tratamentul fiscal a două companii enterese care dau de lucru la mai mult de 1000 de oameni și care par să uh, lucreze și să distribuie brandul Nike peste tot în Europa. Însă, când vine vorba de plata drepturilor de autor pentru folosirea brandului Nike, aceste companii au fost tratate ca uh, niște întreprinderi care nu au o activitate extinsă în uh, țările de jos. Și pe noi ne preocupă faptul că plata drepturilor de autor nu ar reflecta extinderea activităților economice. Dacă acest lucru va fi dovedit, uh, ar însemna că conglomeratul Nike a reușit astfel să își reducă profiturile declarate în Europa. Și în paralel uh, continuăm investigații legate de IKEA, de derogările fiscale pentru companii din zona liberă Madeira și regulile privind uh, companiile străine controlate din Regatul Unit obiectivele noastre merg și mai departe. Lucrăm împreună cu statele membre pentru, um, pentru a ajunge la situația în care să nu poate fi evitată discu- discutarea cazurilor în care intervine ajutor de stat. Pentru că trebuie să înțelegem și care sunt limitările respectării normelor privind ajutorul de stat pentru a garanta o echitate fiscală. avantaj selectiv în condițiile în care alte întreprinderi nu se bucură de aceleași avantaje. Însă doar o îmbunătățire a cadrului de, reg, uh, de reglementare poate garanta uh, îndepărtarea lacunelor pentru toată lumea. Reglementarea trebuie să meargă uh, mână în mână cu uh, cadrul de, regla, de reglementare ajutorilor de stat pentru ca tratamentul fiscal să devină unul echitabil pentru toată lumea. Și există progrese, de exemplu, Cipru și Luxemburgul și-au schimbat normele companiile uh, financiare. Irlanda a renunțat la așa numitul regim dublu irlandez uh, fiscal. În țările de jos au anunțat că vor recurge la o profundă reformare a, a sistemului uh, fiscal, care va duce la refuzarea unor decizii fiscale dacă sunt implicate întreprinderi care au sedii în paradisul fiscal opinia publică va fi informată în fiecare an în legătură cu abordarea urmată privind toate aceste decizii uh, fiscale. În mod sistematic am revizuit practicile legate de deciziile fiscale peste tot în Uniunea Europeană. Acest exercițiu ne-a oferit um, exemple foarte bune despre cum pot funcționa uh, autoritățile fiscale. Germania ca o țară să confere un uh, avantaj uh, selectiv care scade, reduce baza de impunere fiscală din alt stat membru. În Austria, de exemplu, fiecare decizie fiscală trebuie să fie um, aprobată de conducerea de vârf a autorităților fiscale înainte de a putea fi conferită. prezentate de întreprinderi. Verifică dacă cifrele reflectă realitatea economică, uneori recurgând și la ajutorul unor experți din exterior. Dacă ar fi respectate asemenea principii, atunci marea majoritate a deciziilor fiscale um, ar răspunde obiectivelor pe care le au de a conferi certitudine întreprinderilor vis-a-vis de povara fiscală, respectându-se realitatea economică și fără unor ajutoare de stat uh, conferite în mod ilegal, ceea ce este un lucru foarte bun. Comisia dumneavoastră va încheia patru ani de activitate dificilă uh, de luptă pentru o uh, taxare echitabilă. Acestea fiind spuse, angajamentul dumneavoastră a fost foarte util și va fi util pentru a păstra continuăm eforturile și sper că veți acorda și atenția necesară punerii în aplicare a noilor uh, legi privind uh, echitatea fiscală. Cred că legiuitorii trebuie să se asigure că legile aplicate sunt și respectate. Pentru că este oricum foarte dificil să adopți uh, legi, este, foarte, este și mai dificil să adopți legi în domeniul fiscal unde este nevoie de vot în sunt aprobate, pentru că punerea în aplicare a legilor este dovada că ele uh, sunt și respectate și sper că și pe viitor Parlamentul European va cere monitorizarea uh, respectării uh, celor 14 noi uh, legi pe care le-am amintit. Sunt legi importante, însă testul acestor legi va fi respectarea lor în statele membre, prin punerea lor în aplicare. Principalul beneficiu al activității din uh, ultimii patru ani este reprezentat de faptul că echitatea fiscală nu mai este un tabu. Toată lumea are dreptul să se pronunțe în legătură cu acest subiect și cetățenii au dreptul să uh, se aștepte din partea noastră să trecem la acțiuni pentru a garanta o echitate fiscală și cred că așa ar trebui să stea lucrurile. violenței politice peste tot în, Euro- în Europa și aș dori să vă mulțumesc cu căldură privește uh, taxarea eficientă, uh, se aduc pe aceeași lungime de undă persoane din diverse grupuri politice și diverse țări. Iată, deci, uh, acest factor unificator. Foarte interesant. Dumneavoastră faceți o treabă extraordinară în acest domeniu, dar nu credeți că ar trebui să mai pună umărul și ceilalți? Poate că uneori uh, dumneavoastră faceți mai mult, faceți treaba lor. Mă, mă refer la grupul de uh, uh, conduită și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 important să avem structuri permanente, fiindcă nevoie, e limpede că e nevoie să facem asta. Noi trebuie să fim uh, vârf de lance în acest domeniu și uh, pentru asta trebuie să avem cercetare, dezvoltare și inovare. Avem exemple foarte bune, de pildă cel mai recent uh, acest exemplu de toate aceste principii uh, etice care sunt importante, dar nu au nicio legătură cu realitatea. Aș dori să vă întreb uh, care este uh, reacția dumneavoastră vis-a-vis de această sentință a CEJ. Ați, ați uh, cerut Belgiei să ramburseze o parte din banii pe care nu i-a perceput de la anumite uh, companii uh, credeți că această sentință va fi relevantă și pentru toate cazurile. mediu a uh, permis unor multinaționale să plătească mult mai puține impozite uh, pe baza unei decizii fiscale anticipate și uh, și profiturile astfel au fost deduse de au fost reduse și în 2000 în 2016 ați considerat că e vorba de o activitate ilegală. Guvernul belgian la 940 de milioane de euro, într-un fel sau altul. Și în afară de consecințele asupra veniturilor publice și asupra gospodărilor uh, belgiene, vreau să vă întreb dacă nu vă temeți cumva că acest lucru va duce, va reprezenta un precedent pentru alte uh, regimuri fiscale preferențiale, de pildă uh, în cazul Apple. Justiția fiscală citim toată sentința, în primul rând, curtea nu și-a exprimat o părere în ceea ce privește responsabilitatea autorităților belgiene. Deci eh, trebuie să, să intri în această schemă, dar există aici o puterea de decizie a autorităților fiscale belgiene. Aici trebuie să vedem noi ce pași eh, trebuie să luăm eh, mai departe, fiindcă era limpede, cred în continuare acest lucru, că aceste derogări au permis unor multinaționale să-și reducă profiturile impozitabile cu până la 90%. în acest fel, veți putea să îi determinați pe miniștri să adopte anumite norme, dar nu va fi ușor. Așa că ce ne spuneați voastră, că și comisia în ansamblu merge în aceeași direcție, uh, ar însemna să nu uh, ținem cont de toate exemplele, de toate rezultatele. Poate ne mai dați noastre exemple. De obicei, când văd ceva, îmi pun întrebări. Când a venit uh, hotărârea pronunțată de tribunal, imediat am dat o căutare Google să văd cine reacționează la această hotărâre. Dacă vă uitați la lista celor care au reacționat, era vorba de toate acele companii care au creat aceste portițe de scăpare pentru viitor. Deci, probabil că acum ar trebui să vă uitați și la ce fac aceste companii ca să fie cu un pas sau doi sau trei înaintea dumneavoastră. Pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, este un joc în care încerci să ții pasul, să-i prinzi din urmă. Și cu cât ne uh, pricepem mai bine să-i prindem din urmă, cu atât uh, am putea să obținem mai mulți bani uh, um, prin sistemul fiscal Um, pentru diferitele state membre și acest lucru probabil că îi va determina și pe uh, miniștri să fie mai dispuși să adapteze deciziile. mai ales atunci când vin la Bruxelles să ia decizii despre viitor. Deci, am dorit să știm și noi așa pe unde vă poziționați în acest joc de prindere din urmă doamna comisar. Din păcate, e greu de spus. Pierre Moscovici a fost uh, cel care a uh, determinat direcția în această legislație și uh, um, uh, s-a luptat cu niște cifre foarte mari de taxe neplătite, taxe pe companii, care chiar ar însemna uh, foarte mult în bugetele de stat uh, peste tot în Europa. Unul dintre motivele pentru care consider că este un moment foarte propice acesta când avem reuniunea de acum. Vorbim despre alegerile parlamentare și de campania care le precede. Din păcate, Ehm, de obicei prezența la vot e cam de 46% la, 100 eh, în medie, dar cred că este un subiect care chiar poate să implice pe oameni. E vorba nu doar de eh, promisiuni pentru viitor, dar e foarte important să le arătăm și ce s-a realizat. Un bilanț, pentru că deși e vorba de decizii cu unanimitate în uh, Consiliu, până la urmă ce a făcut Parlamentul cu Comisia dumneavoastră, um, e bine, a determinat uh, un imbold și aceasta este o realizare foarte mare. Și aici putem să facem apel la alegători. Trebuie să um, uh, dați dovadă de sprijin pentru această activitate importantă. Mie mi se pare un mesaj foarte important pentru că dacă alegătorilor nu le-ar păsa, atunci n-am avea acum acest moment propice pe care îl uh, traversăm și cred că asta este important când alegătorilor uh, le pasă și vor ca politicienii să facă schimbări, atunci uh, le pasă și atunci când merg la cumpărături. În presa din Danemarca s-a constatat faptul că, de exemplu, um, a reușit că pensionarii înainte să uh, investească, se uită, fac un fel de evaluare, iar uh, printre criteriile conform cărora fac investițiile, se numără și impozitarea. Iată, sunt subiecte care sunt foarte importante pentru cetățeni. Vor ca pensiile lor să fie investite în mod sustenabil. Același lucru, să aducă um, contribuții către societate, acolo unde uh, chiar se desfășoară activitatea uh, economică. Eu sper că astfel de argumente vor face parte din discuție și că se vor regăsi și în mandatul următorului Parlament, următoarei comisii și că uh, și Consiliul uh, se va concentra pe acest lucru, că și echitatea fiscală trebuie să facă parte din discuțiile instituțiilor. Mulțumesc, Gue McCarthy. Mulțumesc domnule președinte, și bun venit, doamne comisar Vestager. Poate că știți, nu sunt sigur, de raportul pe care l-a publicat grupul nostru, GUE, uh, anul trecut. A fost vorba de o examinare a um, structurilor um, pe care le-a creat Apple după 2015, uh, care uh, au fost puse pe picioare după investigarea noastră privind ajutoarele de stat cu ajutorul guvernului irlandez, Apple a creat cu succes o nouă structură care i-a, permit, i-a permis din nou să evite um, toate impozitele pe profit din afara Statelor Unite. Asta s-a făcut um, prin, prin niște alocări pentru bunurile nemateriale și președintele Consiliului Consultativ Fiscal a sugerat chiar că Uh, modul în care folosește Apple sistemul fiscal acolo este ilegal pentru că au folosit niște alocări um, în scopul eludării fiscale și aceeași logică pe care ați folosit și dumneavoastră în uh, hotărârea uh, Apple versus Irlanda, ar, dacă s-ar aplica, atunci Apple ar, ar încălca din nou uh, legea în Irlanda și ar fi vorba de 2,5 miliarde de um, uh, taxe neîncasate, neplătite de um, Uh, Știu că dumneavoastră vă v-ați uh, apărat uh, argumentele pentru situația dinainte de 2014. Știu că Apple a contestat acea hotărâre, dar vreau să vă întreb dacă aveți idee cam care e calendarul pentru toate aceste procese juridice și aș vrea să vă întreb de asemenea dacă intenționați să vă uitați și la noua structură pe care a creat-o Apple în ultimii ani Uh, să vedeți dacă nu cumva este vorba de ajutor ilegal de stat din partea guvernului irlandez. La prima întrebare, nu, nu știm când se va pronunța curtea în um, cauza um, care implică Apple. Um, nu știm deocamdată data, probabil că știți că autoritățile irlandeze uh, au uh, încheiat uh, recuperarea taxelor neplătite în toamna trecută. Deci acum uh, acestea se află într-un fond gestionat, având în vedere ce amploare au, au avut aceste taxe. Cât despre noua structură, ce știm despre ea, um, se referă tocmai la utilizarea acestor um, um, derogări de capital. Măsura aceasta este de fapt deschisă tuturor companiilor, ceea ce înseamnă că uh, Uh, punctul de plecare, oricând faci o evaluare privind uh, ajutoarele de stat, um, și anume pleci la criteriul selectivității, dar acesta nu se poate întruni. Dacă se aplică tuturor, atunci nu e selectiv. Deci, deocamdată, n-am considerat că e vorba de ajutor de stat ilegal. Dar asta nu exclude o situație că, da, trebuie să fie uh, o discuție despre taxele care sunt sau nu plătite, dar uh, pur și simplu uh, Uh, nu cred că o anchetă de, privind ajutoarele de stat ar fi formatul potrivit în care să facem această evaluare. Din partea verzilor, uh, Sven Gigol. Doamnă comisar, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru ce ați făcut uh, în ultimii ani. Ați Uh, ne-ați ajutat foarte mult uh, în activitatea noastră a comisiei noastre, mai ales uh, la partea de competențe care țin de dumneavoastră, dar e păcat totuși că nu sunteți șpiți în candidat pentru grupul ALDE. E păcat de asemenea că ALDE n-a organizat altfel lucrurile, pentru că a fost o ocazie foarte bună ca impozitarea să fie în prim planul dezbaterii dacă nu s-ar fi îndepărtat de la principiul democratic care era foarte bun. Aș merge mai departe, aș adresa niște mm, întrebări mm, uh, concrete despre etapele următoare pentru a realiza și mai mult. În primul rând, în raportul Raimond privind uh, politica privind concurența, raportul anual, um, salutați faptul că Task force privind ajutoarele de stat sub forma avantajelor fiscale a devenit orcan permanent. E de bun augur. Dar în acest raport se face apel la dumneavoastră să alocați resurse umane și de investigație corespunzătoare. Puteți să ne spuneți care ar fi actualizările pe care le puteți face. Uh, o altă chestiune este când am început cu toate aceste programe selective, scheme selective, s-a dezbătut ce se întâmplă cu celelalte companii care folosesc um, programe asemănătoare. Puteți să anunțați că nu o să mai fie uh, cazuri după ce ați avut uh, experiența celor din prezent, pentru că se știe că au existat mii de um, hotărâri fiscale um, care mm, aveau probleme legate de selectivitate. De asemenea, exista o dezbatere dacă veți veni cu orientări pentru ajutoarele de stat fiscale. Ar fi foarte important să avem un, un, în sfârșit orientări ca să transformăm și în norme ceea ce ați uh, făcut până acum. Deci, um, vrem să știm ce se întâmplă cu propunerea noastră privind uh, orientările privind ajutoarele de stat fiscale. Se va materializa până la urmă? În primul rând, ce se întâmplă? Sper că impozitarea va fi o mare parte a dezbaterii parlamentare, pentru că e o chestiune evidentă. De asemenea, cred că este așa de important, pentru că, cel puțin după părerea mea, dacă vrei ca Europa să fie un loc uh, unde să trăiești bine, un loc prosper, nu putem să facem o, o cursă în jos în ceea ce privește impozitoarea. Trebuie să fie un loc unde se face cercetare, dezvoltare, siguranță, infrastructură, guverne necorupte. Asta reprezintă un mediu de afaceri bun. Cât despre întrebările dumneavoastră, nu știu dacă există o alocare corectă a uh, resurselor pentru modul în care tratăm cauzele noastre fiscale, noi încercăm să alocăm personalul uh, necesar. Dacă ne trebuie mai mulți oameni, să putem să facem, uh, să-i trimitem acolo. Uneori când uh, facem o cerere de informații, mai durează până se întâmplă ceva. În, în perioada aceea mm, angajații noștri pot să facă altceva, dar când vin uh, cutiile cu informații, atunci să-i uh, um, transferăm încât să um, se poată ocupa de aceste informații. Deci încercăm să avem o organizare flexibilă ca să putem procesa rapid cazurile. La a doua întrebare, ce se întâmplă cu celelalte companii? Dacă ne uităm la exemplu LuxLeaks, am parcurs toate acele hotărâri fiscale, nici nu mai știu câte erau, 600 și ceva. Două treimi dintre acestea se refereau la companii de finanțare. Ești într-un holding, ai o companie care finanțează și rolul este să împrumute bani dintr-o altă parte a holdingului, să-i redistribuie către o altă parte a holdingului riscul e mare că dacă nu se fac lucrurile așa cum s-ar întâmpla dacă ar exista o independență pe piață, atunci s-ar folosi această schemă pentru a muta profiturile de acolo unde se creează și nu ar trebui să fie impozitate către un alt loc unde impozitarea este mai scăzută sau nu e. Și am avut cazul Fiat, care nouă ni se părea evident uh, și după ce l-am tratat, în Luxemburg s-a schimbat întreaga arhitectură astfel încât să nu se mai poată repeta cazul uh, Fiat. Și toate deciziile care erau asemănătoare cu aceea au devenit nule și neavenite la 1 ianuarie 2000, 2000, la 1 ianuarie 2017. Asta înseamnă că nu se mai poate repeta în Luxemburg și cred că mai era un alt stat membru unde era o arhitectură asemănătoare cu cea luxemburgheză, care a dat naștere la mm, cazul China, uh, Fiat și acolo s-a schimbat legislația. Deci, în viitor, o astfel de situație nu se mai uh, repetă. Iar noi nu putem și nu cred că ar trebui să parcurgem cele două treimi din uh, cazurile LuxLeaks, pentru că noi nu suntem autoritate fiscală. Nu vreți să recuperați uh, ajutoarele de stat care au fost acordate pentru aceste situații? Adică, practic, lăsați un uh, teren neechitabil. Sunt de acord că e un paradox aici, dar faptul că nu putem să facem toate cazurile, n-ar trebui să ne împiedice să le facem pe cele mai evidente. Uh, because when we do the pentru că atunci când ne ocupăm de cazurile mai evidente, acest lucru poate reprezenta un catalizator de schimbare, astfel încât asemenea cazuri să nu se mai repete pe viitor. Însă acest lucru nu exclude nici de cum faptul că autoritățile fiscale să revină uh, și să reexamineze toate aceste cazuri. În orice caz, s-ar putea să fie obligate să facă acest lucru pentru că întreprinderile se vor referi la faptul că deciziile fiscale au devenit uh, nule și că au nevoie de noi decizii fiscale. Și ultima întrebare privind uh, orientările generale. Sperăm că am oferit asemenea orientări generale în ceea ce uh, prin intermediul deciziile, deciziilor publicate privind ajutoarele de stat și în partea introductivă acestor decizii ne exprimăm uh, preocupările și ne prezentăm aceste idei tocmai în documentele de lucru și, în mod evident, când curtea ia o decizie, sentința curții poate deveni o orientare. Asemenea, sentința trebuie digerată pentru a apoi, apoi a fi transformată în orientări generale. Am spus acest lucru, trebuie să ne gândim acum dacă acceptăm uh, sentința, ultima sentință așa cum a fost pronunțată sau vom face apel. Sper că uh, concluzia oamenilor uh, în urma acestei sentințe nu va fi pentru că decizia comisiei a fost anulată. A fost anulată pentru anumite, pentru motive specifice. Uh, cred că putem uh, ajunge și la concluzia că, într-adevăr, Comisia Europeană poate examina asemenea cazuri, chiar dacă taxarea este prerogativa exclusivă a statelor membre. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Mai dorește cineva să intervină în mod uh, spontan, dar doar câteva secunde, Ana, te rog. Doamnă comisar, v-ați referit la Madeira, pe scurt. Mm, țara mea Portugalia. Nu a recuperat niciun șfanț în urma acestor uh, scandaluri și nu mă refer la Madeira. Dar uh, Liechtenstein, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, uh, Football Leaks, nimic, niciun șfanț. Nici măcar să, să nu mai menționez nici amnestia fiscală pronunțată uh, 2012, și așa numitul uh, blackout uh, fiscal după 2011, când uh, era prezentă Troica în uh, Portugalia. Deci comisia, comisia îi revine o responsabilitate foarte clară. Oare nu puteți pregăti o listă pentru statele membre cu banii pe care ar trebui să-i uh, recupereze pentru a putea compara, să înțelegem cine câți bani a recuperat? Dacă am înțeles eu bine, în cazurile uh, de care ne-am ocupat noi, uh, taxele neachitate au fost uh, recuperate, nu au ajuns la bugetele de stat pentru că sunt în niște conturi închise, care rămân închise până când nu vor fi rezolvate toate procedurile în justiție, pentru că s-au făcut apeluri împotriva deciziilor noastre. Însă acest lucru nu înseamnă că nu vor fi cazuri. Sau po- poate puteți să ne repetați întrebarea pentru a înțelege. După cum am spus, Portugalia nu a recuperat nimic, niciun ban în urma tuturor acestor uh, scandal, deci, uh, scandaluri. Deci niciun guvern, nici guvernul actual, nici guvernele anterioare nu au, uh, nu au recuperat nimic. În Spania, de exemplu, autoritățile lucrează și s-au recuperat fonduri, dar în Portugalia nu se întâmplă nimic. În urmă, deci, amnistia fiscală din 2012 și blackout-ul fiscal cu ocazia căruia am și organizat o misiune în Portugalia. Mai mult de 10 miliarde de euro au fost virați înspre, înspre Panama și în alte locuri și nimic, nimic nu s-a, recu- nu s-a recuperat din acești bani, nimic. Din păcate, nu sunt cazuri de care putem noi să ne ocupăm. Pentru că Autori- autoritățile fiscale au aceste prerogative și ele trebuie să-și facă treaba. Și, de exemplu, frustrarea pe care o resimt eu ca cetățean danez. Am avut un scandal enorm. Autoritățile fiscale uh, au fost furate de miliarde și miliarde de euro. Însă de acest lucru trebuie să se ocupe în, Danim- în Danemarca autoritățile fiscale daneze. De asemenea, când uh, este vorba de uh, impozitul pe venit sau alte chestiuni care nu implică ajutoarele de stat, toate aceste lucruri trebuie să fie rezolvate de autoritățile fiscale din Portugalia. Și văd cât sunteți de uh, pasionată și sunt sigur că acest subiect va putea fi pus pe tapet în campania electorală, în contextul uh, luptei electorale și politice, dar este o chestiune de care trebuie să se ocupe autoritățile fiscale naționale. Președintele, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru acest dialog, pentru um, răspunsurile uh, de, uh, pe care ni, sincere pe care ni le-ați oferit și în numele comisiei noastre vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră de a apărea, uh, de a apăra concurența loială pe care uneori considerăm că um, ar veni de la sine, însă trebuie să luptăm pentru ea, trebuie să reușim să rezistăm presiunilor și ne bucură faptul că v-ați ocupat de acest resort și vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Sorry, we will continue in uh, one minute, colleagues. O să continuăm peste un minut, dragi colegi, cu următoarea sesiune. Well, dear colleagues, we will continue our, our session. Dragi colegi, haideți să ne continuăm uh, sesiunea. Avem o mică întârziere. Aș dori să-i spun bun venit domnule Ines Maria Bardon Rafael, secretar de stat din trezoreria Guvernului uh, Spaniei. Dumnezeu a acceptat invitația noastră și va discuta împreună cu noi în principal inițiativa de taxare digitală, inițiativă transmisă de guvernul spaniol Parlamentului, chiar dacă este posibil ca această propunere să expire după ce primul ministru a cerut să fie organizate alegeri anticipate în luna aprilie. Oricum, ne interesează această inițiativă și ne interesează de asemenea părerea guvernului din Spania vis-a-vis -vis de uh, tax, uh, taxa digitală în context european și de toate aspectele conexe. Și vă rog, doamna uh, secretar de stat, vă dau cuvântul pentru o introducere de până la 10 minute, vă rog. Bună tarde! Bună ziua! Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei Tax 3, în primul rând uh, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație. Mă bucur că pot să vă prezint uh, poziția guvernului spaniol în ceea ce privește impozitarea economiei digitale. Aceasta este o zbatere unde suntem cu un pas înapoi față de realitatea acestui sector atât de dinamic, care evoluează în continuu. În această intervenție o să încerc să vă explic ce am făcut noi în acest sens, ce măsuri am luat. O să vă vorbesc despre evoluția dezbaterii privind uh, impozitarea economiei digitale și principalele linii ale proiectului de lege privind uh, impozitul pe anumite servicii digitale. O să vă prezint și poziția noastră cu privire la uh, impozitarea publicității digitale, o variantă care se analizează la ora actuală, și o să mă refer și la alte domenii de impozitare relevante pentru dumneavoastră, cum ar fi uh, planul de a trece la majoritate calificată sau uh, taxa pe tranzacții financiare. În ceea ce este primul punct, impozitarea digitală. Este evident uh, că găsirea unui uh, consens european în ceea ce privește modul în care trebuie impozitat sectorul digital uh, s-a complicat mai mult decât ne-am fi putut închipui, chiar dacă se pare că există unanimitate, unanimitate în ceea ce privește faptul că sistemele de impozitare sunt învechite acum față de realitatea economiei digitale, totuși nu reușim să ajungem la o poziție comună în Uniunea Europeană și nici la OCDE și nici la G20. Deja de mult timp uh, ni se spune că trebuie să ajungem la o soluție bazată pe consens la nivel internațional, uh, dat fiind că multinaționalele activează într-o lume din ce în ce mai digitalizată, care nu cunoaște granițe și unde crearea de valoare, de, de bogăție, uh, se bazează foarte mult pe aceste chestiuni intangibile normele internaționale nu mai sunt adecvate realității eh, economiei globale moderne, care, care a depășit eh, cadrul național, mai ales în pentru multinaționale tehnologice. Așa cum spuneam, nu mai trebuie să, fii prez- să ai o prezență fizică într-un teritoriu pentru a face comerț acolo și a genera profit. Iată de ce mare, marile platforme digitale au niște structuri complexe ale societăților care fac ca factura fiscală să nu aibă practic aproape nicio legătură cu profitul lor, ceea ce înseamnă uh, o, o mare problemă care are prezența fizică acolo își desfășoară activitatea. Și uh, aceste companii digitale plătesc impozite mult mai mici decât uh, celelalte. Uh, și uh, asta 9,5% um, față de 23,5%. Iar uh, faptul că nu există acest cadru internațional uh, coerent duce la practici agresive. Unele la unele companii care mm, fac profituri foarte mari, ceea ce, bineînțeles, uh, nu face decât să, înrău- să înrăutățească problema. Acum câteva zile, OCD a anunțat că dorește să găsească o soluție pe termen lung în 2020, iar în Europa, Ecofin nu a reușit să înregistreze progres, uh, dat fiind uh, opoziția unui grup mic, mic de țări. Guvernul spaniol susține că digitalizarea joacă un rol cheie în procesul competitivității economice și că impozitarea uh, nu poate să fie perceput uh, ca un obstacol sau o piedică în calea participării la acest uh, sector al economiei și al inovării, ci doar o posibilitate de a lămuri unele probleme și a ne asigura că aceste activități cresc într-un mediu sigur și stabil. Dar înțelege, bineînțeles, că politica fiscală are ca un principiu pe care călăuzitor justiție justiția, egalitatea și progresul, bineînțeles, trebuie să se rezolve această problemă, aceste probleme de e, lipsă de echitate și e, de um, e, și trebuie ca fiecare companie să plătească impozitele um, în funcție de activitatea sa conform sistemului nostru fiscal și trebuie să îi, îi apărăm legitimitatea în fața contribuabililor. Vreau să vă mai spun ceva aici. Legitimitatea impozitelor a fost Uh, competența statelor naționale și parlamentelor naționale și susține coeziunea societății noastre. Iată de ce uh, uh, impozitarea, sistemul fiscal este baza societăților noastre care, care a fost inspirația pentru ce este astăzi Europa. Fără, dacă nu avem suficiente venituri publice, nu putem să menținem un stat social puternic care să, garantează liber, care să garanteze libertatea de șanse și coeziunea socială. Uh, și credeți-mă că nu este o chestiune fără importanță. Criza economică a fost foarte dură și uh, incapacitatea de care au dat dovadă guvernele în ceea ce privește uh, răspunderea la uh, nevoile de securitate și de bunăstare a cetățenilor europeni a făcut uh, să se pună sub semnul întrebării chiar ideea Europei și viitorul său. Și asta, la asta asistăm zi de zi. Uh, vedem aceste mișcări anti, anti-europeiste și principala sa manifestare a fost Brexitul. Nu putem să asistăm la zdrobirea acestor principii a justiției sociale, statului, bunăst- statului social, care sunt valori cheie ale Uniunii Europene. Iar noi, în Spania, am propus o impozitare inovatoare care să se adapteze transformării pe care o presupune o economie globalizată și digitală, dar mai ales corectă, justă, unde se uh, respectă principiul progresi- progresivității și unde se poate evita uh, frauda fiscală și, eh, bineînțeles, să putem să beneficiem de pe urma veniturilor de care avem nevoie pentru a îmbunătăți serviciile publice. Iar eh, Parlamentului spaniol am eh, trimis un proiect de lege în ceea ce privește serviciile, impozitarea serviciilor digitale. Așa este o măsură de tranzit până la intrarea în vigoare a propunerii europene. De fapt, impozitarea, elementele de impozitare sunt aceleași ca în textul european, dar uh, pragul uh, se adaptează care și uh, se cifrează la 3 milioane. 3 miliarde. Și um, Pe de altă parte, se concretizează aspectele tehnice ale impozitului în conformitate cu legislația fiscală în Spania el, uh, astfel se, garan, se, se garantează că uh, se garantează evitarea dublei impozitări. Noi uh, a, colectăm anual 200 de miliarde de 1,2 miliarde de euro. Și vă rog să țineți cont că, conform Eurostat, ponderea Spaniei în ceea ce privește serviciile digitale, Um, călătoriile um, achiziționate pe internet și așa mai departe reprezintă 91% din totalul uh, în Uniunea Europeană. Deci uh, suntem armonizați cu propunerea inițială a, com- a Comisiei și dacă directiva uh, care se va aproba se va schimba, ne vom adapta și noi. Vreau să vă spun că suntem de acord cu o clauză de limitare temporară a impozitului în Uniunea Europeană pentru a ajunge la cel mai bun consens uh, um, în acest sens, dar nu cred că putem uh, să lăsăm altora aprobarea acestor uh, impozite. Suntem convinși că Uniunea Europeană trebuie să-și uh, adopte propriile sisteme. Asta nu înseamnă că nu se contrazice soluția globală. În Spania este important să se rezolve problemele de lipsă de echitate fiscală. Cu aceste măsuri și cu altele, noi dorim să îmbunătățim politicile sociale care a suferit de pe urma restricțiilor de, după criza economică și, bineînțeles, suntem angajați pe drumul disciplinei fiscale. Așa cum știți, probabil ați citit în ziare, situația politică în Spania um, a dus la, va duce la alegeri anticipate în aprilie, ceea ce uh, înseamnă că um, proiectul de lege, de lege va suferi din cauza că va fi dizolvat uh, tribunalul. Deci, uh, um, Trebuie, trebuie să totuși ducem mai departe acest proiect de lege dacă dorim să recâștigăm încrederea poporului spaniol. Acum, propunerea Franței și uh, Germaniei de a Uh, de, de a reduce impozitul uh, digital după blocajul din Consiliu. Nu cred că este o soluție bună, fiindcă nu se vor atinge obiectivele necesare și se vor crea probleme pe piața internă din cauza lipsei de armonizare, mai ales într-un scenariu în care marile state membre și-au exprimat deja dorința de a merge mai departe um, decât uh, serviciul de publicitate. Și, în egală măsură, nu trebuie să se restrângă soluțiile naționale. Trebuie să se mențină celelalte două fapte impozabile problema de directive, chiar dacă se aibă în vedere și se, să se aibă, se, uh, are, să aibă în vedere și posibilitatea unui tip de impozitare zero. Trebuie să existe un răspuns coordonat față de provocările pe care le prezintă economia digitală și să nu ne, măsură, să nu ne mulțumim cu jumătăți de măsură. Trebuie să Uh, există acest, uh, să intre în vigoare acest impozit uh, tranzitoriu cât mai rapid cu putință și e nevoie să găsim un teren comun pentru o soluție pe termen lung. Iar apoi, în ceea ce privește impozitarea economiei digitale, vreau să vă reamintesc că directiva TVA din 2007 2017 au existat elemente referitoare la platformele de internet, iar platforma este un subiect pasiv în ceea ce privește operațiunile pe care le intermediază. Și la inițiativa Spaniei, platformele trebuie să um, dea informații uh, autorităților fiscale în ceea ce privește um, operațiunile pe care le intermediază în Spania. Am instituit obligația de informare în ceea ce privește uh, um, um ile turistice, un sector care crește din ce în ce mai mult. Și mă bucur că pot să vă vorbesc uh, aici despre poziția Spaniei privind alte chestiuni uh, care sunt interesante pentru comisia dumneavoastră. Am vorbit înainte de blocajul propunerii de directive, pentru că nu a existat unanimitate în Consiliu, chiar dacă uh, există un acord foarte mare. Și ar trebui să se treacă la noi dorim să treacă la majoritate calificată pentru a se depăși astfel de situații de veto sau de blocaj care adesea duc la pierdere de timp, la lipsă de funcționalitate și lipsă de credibilitate până la urmă. După cum știți, președintele guvernului spaniol a recunoscut, chiar în Parlamentul European la Strasbourg acum o lună, că uh, dacă Uniunea Europeană vrea să fie un adevărat jucător mondial, trebuie să se pună capăt uh, regulii unanimității, nu numai pentru politica externă, ci și uh, în ceea ce privește chestiuni importante, cum ar fi impozitarea, uh, CFM-ul și mecanismul, mecanismul de încălcare în ceea ce privește statul de drept și drepturile omului. Iată de ce propunerea Comisiei de a iniția o dezbatere în acest sens mi se pare um, foarte importantă. Trebuie să trebuie ca și uh, lupta împotriva fraudei fiscale și chestiunile administrative să se bucure de decizii uh, cu majoritate calificată. Acum vreau să vă despre tranzacțiile financiare. Noi participăm la grupul de țări care a hotărât să instituie acest uh, impozit în conformitate cu mecanismul cooperării consolidate. Și am aprobat un proiect de lege care se inspira din ce s-a întâmplat în Franța și uh, Uh, considerăm că uh, nu uh, nu se va modifica situația la bursă pentru uh, um, această, din cauza acestei taxe de 0,2%, iar uh, Spania cotizează pe o piață regulată și are o uh, va, valoare de capitalizare de bursă de peste un miliard de euro. Iar cu această impozitare vrem să consolidăm principiile sistemului nostru fiscal, dat fiindcă operațiunile care sunt impozitate nu fac subiectul niciunui impozit în cadrul impozitării indirecte. Și bineînțeles ne vom adapta Uh, în conformitate cu acordul cu celelalte 9 state membre care participă la această cooperare consolidată. Iar uh, noi ne așteptăm să strângem 9, uh, 9 miliarde de euro, 900 de miliarde de euro, care, bineînțeles, va consolida politica fiscală. Noi avem o, o poziție favorabilă în ceea ce privește baza comună consolidată a societăților, baza, baza fiscală comună consolidată a societăților și uh, uh, principiului de bună guvernanță fiscală, care trebuie să se includă în toate acordurile Uniunii Europene cu țări terțe. Și uh, în ceea ce privește lista Uniunii Europene cu uh, țări care nu cooperează în uh, chestiuni fiscale, Aici uh, e clar că ultimul Consiliu Econfin va fi informat în ceea ce privește lista finală a acestor țări numite țările pe lista gri. Uh, Ah, putem considera că acest lucru a fost un succes, dar trebuie să fim atenți în continuare. Aș vrea să vă spun că Spania nu face parte din grupul de țări care a fost monitorizată de comisie în ceea ce privește deciziile fiscale, în ceea ce privește ajutoarele, oferite, ajutoarele fiscale oferite companiilor. Noi eh, am încercat întotdeauna să asigurăm o transparență în ceea ce privește informațiile fiscale și vreau să vă atrag atenția asupra intenției noastre de a reglementa un tip minim de 15% în ceea ce privește impozitul eh, corporațiilor eh, pentru companii care au facturi de peste 22 de milioane de euro. Noi vrem să avem o impozitare eficientă și mai corectă pentru aceste companii pentru a elimina inegalitățile uh, Uh, dintre multinaționale și micile companii în ceea ce privește impozitarea. Trebuie să se pună accent pe transparență în ceea ce privește impozitele pe care le plătesc grupurile mari în activ- în ceea ce privește, pentru activitățile lor acolo unde uh, își desfășoară activitatea. Și încă un lucru, chiar dacă nu țin de competența mea, vreau să vă spun că Spania sprijină propunerea de compromis de modificare a directivei 34-2010 și sperăm ca în 2012 și sperăm, 2013, mă scuzați, sperăm în curând să se ajungă la Uh, majoritatea necesară. Și, uh, în final, vreau să vă mai spun două lucruri. În primul rând că trebuie să înregistrăm progres în ceea ce privește soluționarea problemelor pe care le pune economia digitală. Nu putem să ne permite să permitem în continuare astfel de uh, inegalități flagrante în ceea ce privește impozitarea. În al doilea rând, Trebuie să continuăm armonizarea pentru impozitele speciale, cum ar fi TVA-ul, dar și impozitul pe venitul societăților și uh, altora în piața internă, care afectează, toate acestea afectează piața internă. Și, bineînțeles, această armonizare este un proces complex, fiindcă trebuie să se mențină echilibru necesar între interesele naționale și între interesele Uniunii Europene. Și, bineînțeles, în continuare subzistă multe diferențe între sistemele noastre fiscale. Iată de ce cred că acest uh, progres trebuie să se facă treptat. Trebuie să se dea un mesaj Uh, răspicat că Europa nu va fi puternică decât dacă reușește să facă pași înainte împreună. Europa va prospera numai dacă dă răspunsuri cetățenilor săi uh, în ceea ce privește bunăstarea, securitatea, drepturile și libertățile. Și pentru acest lucru trebuie să se îndrepte către o politică fiscală mai uh, corectă, mai progresivă și mai transparentă. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare a abordării guvernului spaniol și acum o să avem o dezbatere cu membrii comisiei. Fiecare dintre uh, membrii comisiei va avea la dispoziție 5 minute pentru întrebări și răspunsuri, un minut pentru întrebare și restul de 4 minute pentru răspunsuri. Și primul este coraportorul din partea grupului PPL, Ludek Niedermayer. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezență. Aș avea două întrebări mai degrabă simple. Aș dori să știu um, de ce considerați că este atât de dificil să se ajungă la un acord în Consiliu pe cele mai importante chestiuni fiscale, cum ar fi taxa digitală, CCCTB și reforma TVA? Și în al doilea rând, cum credeți că am putea îmbunătăți cooperarea în domeniul fiscal? Mulțumesc! În bueno, respecto al acuerdo, eh, la În ceea ce privește acest acord, um, greutatea acestor acorduri, de a ajunge la acest acord, așa cum spuneam în intervenția mea, este că, um, da, într-adevăr, uh, există obstacole în calea acestui echilibru între autonomia, suveranitatea statelor membre, bineînțeles, și interesele comune uh, ale Uniunii Europene. Uh, și uh, e greu pentru țări să ajungă la, într-un, uh, la un acord, la un mediu al acordului unde să se facă concesii uh, și concesii care să ne ajungă, să ne ajute să să progres în ceea ce privește această propunere unică. Dar trebuie să se producă, să, să aibă loc acest consens. Ne-am a durat ani de zile, 8 ani, pentru a să ajungi la acest consens și uh, Spania a considerat că a trecut suficient timp și că acum e important să facem un pas înainte pentru a putea să înregistrăm progres uh, în ceea ce privește echitatea fiscală atât de necesară și un sistem fiscal mai just, mai corect, care să ne permită să uh, facem față vremurilor noi. Lumea se schimbă, economia nu mai cunoaște niciun fel de frontieră, așa cum am spus, nu mai cunoaște sedii uh, fizice, deci sistemul nostru trebuie să evolueze, iar țările trebuie să facă și ele așa un salt înainte pentru a putea să avem o viziune revoluționară, dacă pot să spun așa, acest schimb de paradigmă a economiei necesită un schimb de paradigmă a sistemului fiscal adânc, iar în ceea ce privește cooperarea consolidată, Spania este extrem de angajată uh, în ceea ce privește asistența reciprocă și cooperarea consolidată. Noi avem uh, o propunere de directivă, iată, și uh, încercăm să respectăm termenele în ceea ce privește transpunerea tuturor directivelor din acest domeniu iar angajamentul nostru este de plin uh, în ceea ce privește asistența și cooperarea. E pe Cofort cu raportor. Mulțumesc, că cuvântul domnul Cofort cu raportor din partea grupului Eșida. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnule ministru pentru prezența în comisia noastră și pentru că ne-a explicat cât de important este să avem un sistem de taxare a întreprinderilor care să fie modernizat, să răspundă necesităților secolului, secolului 21 și sunt și eu de acord. Dacă nu vom uh, rezolva mm, această problemă, acest lucru va fi o amenințare la adresa statului social și mănăstării sociale din Europa. Întrebarea mea se leagă tot de taxarea digitală. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu această idee? Pentru că un uh, guvern reticent uh, față de această taxare este propriul meu guvern, guvernul din Danemarca, care uh, susține că se teme că ar apărea repercursiuni din partea Statelor Unite ale Americii dacă Uniunea Europeană ar adopta o asemenea uh, tax, taxă digitală. Care este părerea dumneavoastră? Este nevoie oare de o poziție unită a Uniunii Europene pentru a face față Statelor Unite ale Americii sau altor sau altor uh, economii mondiale. Și apoi, grupul de lucru, uh, codul de conduită pentru taxarea întreprinderilor. Există, acest grup de lucru există deja de mai multe decenii și una, cu, una din problemele uh, a um, sistemului fiscal din Europa este caracterul închis uh, în care își desfășoară activitățile acest grup de lucru din Consiliu. Și mediatorul european a făcut uh, aluzie la această problemă și guvernul spaniol consideră că nu ar trebui să fie, un, um, să fie adoptată o metodă de lucru mai deschisă, inclusiv în cadrul acestui grup de lucru conduită din Consiliu, pentru ca opinia publică să poată observa uh, ce se discută, um, uh, pentru că unanimitatea, dar și anonimitatea reprezintă o problemă când vine vorba de toate aceste chestiuni fiscale. Sí, gracias. Bueno, la primera... Mulțumesc. La prima întrebare. dezbaterea aceasta de poziționare a Uniunii Europene, dacă să fie Uniunea Europeană cea care tratează în primă instanță acest impozit. Care ar fi poziția sa? Păi, dezbaterea poate avea loc pe două planuri diferite. Pe de-o parte vorbim despre uh, poziția pe termen scurt și cea pe termen lung. Trebuie să ținem cont că și Statele Unite se află în aceeași situație, adică uh, interconectarea și preocuparea de schimburi în economie este una globală, afectează toate statele. Însă este interesant uh, această uh, abordare în doi timpi. O abordare pe termen scurt și una pe termen lung, deși sunt compatibile cele două. Spania, împreună cu alte state membre, înțelege clar că crearea pe termen scurt a unui impozit armonizat în Europeană este compatibilă și pe, cu strategia pe termen lung, care implică o reformă mai mare a regulilor um, internaționale de impozitare. noi, cei din Europeană, trebuie să ne asigurăm că companiile internaționale, multinaționale, dar în general companiile care uh, creează valoare mare în uh, economia uh, digitală să plătească impozite în statele care reprezintă piețele acestora. Deci, pe de-o parte, avem reforma pe termen lung, unde avem norme pe impozit asupra întreprinderilor uh, atunci când au o prezență semnificativă și trebuie de asemenea să îndeplinească și criteriul adoptării pe termen uh, scurt, chiar dacă este ca soluție tranzitorie, provizorie, pentru a um, trata de pe acum problema, să nu așteptăm uh, niște consecințe la scală globală ale acestei probleme. Și cred că uh, trebuie să fim deschiși și să încercăm să facem ca aceste două soluții să fie compatibile pentru a găsi un fel de consens. Uh, dar, bineînțeles, mizăm pe faptul că în Europa ar trebui să mergem pe această fiscalitate digitală. În Spania uh, a fost o dezbatere um, îndelungată, după cum știți, însă este absolut necesară. Și, până la urmă, la noi a fost un consens surprinzător s-a discutat la diferite niveluri, am vorbit cu cei din uh, sectoarele industriale, din tehnologie, cu diferite grupuri de interes și toate acestea până la urmă sunt de acord că impozitele pot să reprezinte o ocazie de a legitima aceste întreprinderi și um, um, uh, prezența contribuabililor. Cât despre grupul de lucru codul de conduită și uh, modul în care lucrează acesta. Nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră, însă în acest uh, grup, da, probabil că ar trebui să se îmbunătățească transparența, însă până la urmă trebuie să se păstreze un echilibru destul de delicat, având în vedere chestiunile sensibile care se discută acolo și uh, faptul că există un acces uh, foarte Uh, limitat la documentele de lucru ale acestui uh, uh, grup de lucru. Spania vrea să crească, într-adevăr, transparența privind funcționarea grupului. De altfel, s-a aprobat publicarea pe portalul internet al um, um, Consiliului a unor note informative cu privire la activitatea grupului, dar nu trebuie să forțăm nota dacă vrem, nu vrem să complicăm lucrurile în ora de decizii. Pentru că Uneori e mai ușor să iei o decizie într-un mediu închis, uh, restricționat decât în uh, public. Și apoi, um, sigur, suveranitatea trebuie să fie uh, păstrată, păstrându-se echilibru între diferitele, diferitele interese. Sper că v-am răspuns la întrebare. Mulțumesc, PPE, la Franca Sanjundera. Mulțumesc, bine ați venit, doamnă secretar de stat. Vă mulțumesc pentru sinceritatea noastră. Ați recunoscut că uh, a, propunerea aceasta a fost respinsă de deputați și a, uh, cumva acest proiect de lei, uh, proiect de lei n-a dus la rezultate. Aș vrea să mă refer la câteva dintre spusele noastre. Într-adevăr, trebuie să găsim niște soluții globale, nu naționale, la aceste provocări Uh, globale și că trebuie clar să îmbunătățim uh, procesul de luare a deciziilor, având în vedere că Spania um, se află printre cele 63 de uh, state în, în care stau mai prost la capitolul inovare. Nu credeți că ar trebui să facem niște măsuri mai puțin oneroase, mergând pe modelul um, statelor care au rezultate mai bune, cum ar fi cele nordice? Și, doamnă secretar de stat, considerați că se pot crea uh, paradisuri sociale pe cimitire economice? Mulțumesc! Bueno, eh, respecto de... Referitor la prima observație. Problemele globale au nevoie de soluții globale, dar când caracterul global duce la situații complicate, încetinite, e important ca peste tot să existe vectori cineva care să tragă după sine. Și avem state ca Spania care au uh, luat această inițiativă, dar Spania nu este singura. Mă refer aici și la um, uh, proiectul de lege privind um, serviciile digitale și taxa pe servicii financiare. Considerăm că e important să activăm acest motor astfel încât ca până la urmă să ajungem la un consens uh, cu toate celelalte state. guvernul uh, spaniol a făcut acest, uh, acest demers pentru că a considerat că ar fi un fel de motor uh, în Uniunea Europeană și că atunci când s-ar ajunge la consens în acest cadru, atunci Spania ar adapta proiectul de lege la normele care ar fi până la urmă acceptate prin consens. Nu este o taxă prea costisitoare este cea care se regăsește și în propunerea de directivă, 3%. Este vorba de o taxă indirectă pentru un sector care nu este impozitat și este 3%. Deci e vorba de un sector care a fost identificat ca nefiind impozitat, măcar dacă ar fi fost, dar nu este. Este inovator. Era să spun că este recent, dar din păcate nu este chiar recent, însă până acum n-am putut să reacționăm. Situația ideală ar fi să avem consens și armonizare, dar dacă nu se transformă în realitate, atunci mai important ar fi totuși să fim lideri în acest proiect care la nivel național um, chiar atrage un consens, dar uh, care la nivel internațional duce la um, uh, blocaje politice. N-am înțeles foarte bine cu um, paradisurile sociale. Uh, da, într-adevăr, uh, în Spania am luat uh, măsuri cu caracter social um, pronunțat, dar acestea sunt um, bazate și pe venituri bine stabilite care ne-au permis să luăm aceste măsuri. Um, am avut și un aspect de consolidare fiscală, toate normele care au vizat partea de deficit, nivel de îndatorare, inclusiv normele de cheltuieli, Știți că în uh, Spania avem uh, reguli chiar mai stricte decât în alte state din Europeană. E bine, îndeplinind toate aceste criterii, am avut un uh, buget care reflectă un echilibru între cheltuieli și încasări și care s-a orientat și pe cetățeni, încercând să le oferim servicii care au fost deteriorate în ultimii ani din cauza crizei și ni s-a părut că era important să recuperăm nivelul calității acestora. Mulțumesc pentru SND Ramon Haureghi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori și eu să vă mulțumesc, doamnă secretar de stat, Cred că este foarte important ca guvernul Spaniei să uh, prezinte, să explice aceste inițiative în materie fiscală și Parlamentului și vreau să vă felicit pentru că, deși e ușor să deduceți uh, faptul că sunt de acord cu ce ați făcut dumneavoastră, aș dori să subliniez în această comisie că guvernul spaniol a avut trei inițiative fiscale foarte importante pe care nu toate guvernele europene le iau. În primul rând, în ceea ce privește impozitarea digitală, după cum uh, s-a spus pe bună dreptate. Am o întrebare. Care este reacția sistemului uh, mediului de afaceri? Ce s-a întâmplat când guvernul uh, spaniol a spus că are o intenție fermă de a păstra această arhitectură? Înțeleg, domnul secretar de stat, că aceste reforme fiscale reprezintă și o promisiune a viitorului uh, guvern. Ați spus sincer că vor fi alegeri. Bineînțeles, poate să fie un guvern nou, dar înțeleg că uh, guvernul uh, dumneavoastră, dacă s-ar întoarce la guvernare, ar păstra aceste inițiative fiscale. Și am mai am o întrebare referitoare la rata minimă. Cum se Uh, aplică aceasta, de exemplu, la o mm, întreprindere de proporții care are un impozit, nu știu, pe la 9%. Ce se întâmplă? Din, dintr-o dată crește la 15, îi se mai aplică încă 6% dintr-o dată, așa, sau cum se aplică această rată minimă? O altă idee pe care am tot vehiculat-o în comisia aceasta, în diferite discuții cu grupuri. Mulțumesc! O să încerc să răspund la observația dumneavoastră. Primera sobre la reacție. În primul rând, privind reacția sectorului mediului de afaceri, um, uh, da, e, e o experiență în sine, am putea spune, fiindcă a fost uh, o săptămână foarte neliniștită în care a trebuit să se consolideze agenda fiscală, așa numită agenda fiscală, reforma care se prefigura pentru că, bineînțeles, ca peste tot existau interese uh, către un anumit, uh, o anumită direcție. Guvernul știa foarte clar care sunt prioritățile sale și unde va acționa în domeniul fiscal. Nu se ocupă de impozitul pe venitul perso uh, persoanelor, fiindcă asta este o chestiune uh, ce ține și de fapt ce mai important este să se colecteze cele mai multe venituri um, pe, de pe urma uh, unor impozitări care nu aveau loc sau unor derogări, deci era vorba de tranzacții financiare care nu aveau impozitare directă în domeniul uh, digital și uh, uh, această analiză noastră a arătat că uh, este un impozit saturat de derogări, de uh, prime și o reducere a bazei impozitabile semnificative. Asta în cauza unei, datorită unei realități care s-a, s-a acumulat de ani de zile. Asta uh, este ce am constatat noi, datele sunt publice. Nu, s nu se impozitau uh, cum trebuie veniturile societăților, ci chiar uh, jum, până la jumătate se reduceau aceste impozite și încercam, încercam recuperarea acestor beneficii pentru grupuri, iar uh, pentru IMM-uri uh, impozitul este mai mare decât uh, pentru multinaționale, pentru grupurile consolidate și trebuie analizată această situație, bineînțeles. Iată de ce ne-am uh, ocupat de această rată minimă de impozitare, care, bineînțeles, am acționat asupra bazei, bazei impozitabile, din care scădeam primele și derogările pentru a stabili care este rata minimă. Deci dacă o, o companie plătește 9% acum, să să plătească minimul, rata minimă de 15%. După cum știți și dumneavoastră, reducerile se pot prelungi deasupra, de-a lungul anilor, deci nu s-ar pierde. Apoi, care este părerea, care a fost reacția mediului de afaceri? La început sau au fost apele mai tulburi, dar uh, noi avem și mai multe foruri, cum ar fi uh, forul marilor uh, întrebări în Agenția uh, de Stat de da, Ministrul de Finanțe și am încercat să prezentăm ideea din spatele acestei reforme și am prezentat-o ca pe o șansă de a re- recăpăta legitimitatea sectorul financiar care a fost uh, foarte zdruncinat uh, în ceea ce privește legitimitatea de-a lungul ultimul, ultimilor ani și ca în viață în general este important să transform problemele într-o șansă, așa am prezentat-o lor și așa a fost înțeleasă de cele mai multe ori această acțiune. Da, guvernul nostru, așa cum spuneam și în prezentarea mea, dorește să recâștige încrederea poporului spaniol și menține acest, uh, acest, uh, această propunere uh, bugetară la care am lucrat foarte mult, n-a fost deloc ușor, fiindcă existau foarte multe premise greu de împăcat la început, dar s-a făcut această treabă și acum, iată, ne, ne îndreptăm spre o nouă etapă. Domnul Urban Crespo are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la noi în comisie. În momentul în care vorbim uh, în instituțiile europene despre combaterea evaziunii fiscale sau a fraudei fiscale, se uită un lucru evident, deci nu se vorbește despre elefantul din cameră, este vorba despre faptul că există paradisuri fiscale în uh, Uniunea Europeană și uh, nu sunt uh, orice fel de paradisuri fiscale, sunt uh, paradisuri fiscale care joacă un rol foarte important despre de bani. Luxemburgul, Malta, cazurile cele mai flagrante, dar puteți să vorbim și despre Andorra și despre teritoriile adiacente, cum ar fi Elveția și cum, care este efectul Brexitului acum în ceea ce privește paradisurile fiscale. Și totuși, nu reușim să uh, facem așa fel încât listele care se elaborează la nivelul statelor uh, membre și la nivelul comisiei să apară vreun stat membru ca paradis fiscal, când este limpede de la sine înțeles și a fost semnalat acest lucru de organismele internaționale. Uh, Uh, nu e vorba doar despre lista lui Moscovici, și de, ci de listele care au fost făcute de diversele guverne, deci de guvern spaniol, de unde, de unde a ieșit Luxemburgul, uh, Andorra, Panama, Bahamas, chiar dacă chiar dacă există Uh, sindicatul uh, experților uh, din Ministerul Finanțelor care se îndalează că Luxemburg, Monaco, Malta sunt pe, ar trebui să fie pe această listă. Ce vreau să vă întreb? Credeți că există paradisuri fiscale în Uniunea Europeană? Și dacă există în Uniunea Europeană paradisuri fiscale, n-ar trebui semnalate? Ce părere aveți dumneavoastră în ceea ce privește uh, aceste uh, listă uh, a paradisurilor fiscale și criteriile pentru elaborarea acestei, aceste liste. Și ați fi de acord cu adoptarea unor criterii similare, uh, cum ar fi uh, cele ale Interpolului, pentru a crea o listă europeană care uh, să semnaleze foarte clar care sunt paradisurile fiscale, nu să încerce să uh, le treacă sub tăcere, așa cum se întâmplă acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, uh, Spania este foarte angajată, bineînțeles, în ceea ce privește um, exercițiul actual, uh, în ceea ce privește instituirea unei liste comune a Uniunii Europene privind paradisurile și teri, uh, teritoriile care nu cooperează din punct de vedere fiscal. Iar uh, lista care va rezulta va fi avută în vedere, bineînțeles, în, în ceea ce privește configurarea listei naționale a paradisurilor fiscale și uh, încă din uh, capul locului uh, noi um, sprijinim toate elementele de cooperare administrativă, de asistență reciprocă care ne permit să registrăm succes în această luptă. Și bineînțeles că trebuie să se urmărească modul în care funcționează aceste instrumente pentru a înregistra progres. Progresul din ultimii ani a fost remarcabil și aici vorbesc despre uh, Eh, schimbul automat de informații privind conturile financiare, informațiile pe țară, eh, schemele de planificare fiscală agresivă și combaterea acestora, bineînțeles. Eh, aici intră foarte multe probleme care, despre care, care au făcut obiectul multor rezoluții în Parlamentul European. Și, bineînțeles, totuși, e limpede că e loc de mai bine. În Spania, guvernul a propus un uh, proiect de lege pentru o mai bună combatere a fraudei fiscale, care uh, urma să ajungă și el la curte și acolo se stabileau uh, criterii riguroase, obiective, care trebuie, care trebuie să se aplice în momentul în care se elaborează această listă. Și aici, dat fiind modul în care se întocmesc uh, aceste liste la alte organisme, cum ar fi, uh, bine, în acest caz, uh, Uniunea Europeană, noi ne-am angajat să ținem cont de această listă când vom elabora propria noastră listă. Spania este de acord cu coordonarea acestui proces și acestor măsuri legislative cu rol defensiv împotriva acestor jurisdicții care sunt incluse pe această listă neagră și trebuie să avem mecanisme pentru a include mecanism, uh, rezultatele acestei liste și să există o anumită stabilitate pentru a putea să se aplice aceste mecanisme la nivel intern. Iar în acest sens, uh, dumneavoastră ați vorbit despre, ați vorbit despre Brexit. Pentru noi, uh, Brexitul a fost o șansă, pentru că în aceste negocieri de retragere am putut negocia un memorandum și un acord uh, privind Gibraltarul uh, cu privire la chestiuni fiscale, iar aplicarea acestui acord ne va permite să rezolvăm niște probleme care existau acolo și să reechilibrăm relațiile uh, în ceea ce privește Gibraltarul. Dar, numai un singur lucru, nu mi-ați răspuns uh, la întrebarea, credeți că există paradisuri fiscale în Uniunea Europeană? Fiindcă asta este o dezbatere importantă la Comisie, de asta v-am întrebat acest lucru. Da, dar nu e, aici nu e vorba de ce cred eu. Nu guvernul, nu guvernul dumneavoastră, ci guvernul crede. Nu vă trebuie dumneavoastră personal, ci guvernul consideră că există țări care sunt paradisuri fiscale în Uniunea Europeană. Parlamentul a spus că da, încă o dată vă spun că nu e o chestiune de ce credem sau nu credem, ci e vorba de niște criterii obiective. Dacă se aplică niște criterii obiective și se constată că o anumită țară care a fost, uh, face parte pe, este, se, se găsește pe lista gri sau lista neagră, atunci lucrurile vor fi evidente. Dar nu cred că acest uh, dar acest subiect e destul de grav, nu putem să ne bazăm pe intuiție și pe credințe, trebuie să ne bazăm pe realitate. Iar obiectivul este ca țările să iasă de pe listă, nu să intre pe listă. Obiectivul este să iasă de pe listă. Fiindcă cu, tot, cu tuturor ne-ar fi mai bine dacă s-ar întâmpla acest lucru. Deci atât trebuie să depunem eforturi pentru a face posibil acest lucru. Și oricum, Uh, până atunci, când, dacă o țară e pe o listă, fiindcă din punct de vedere obiectiv, dacă s-au aplicat criteriile și rezultatul este că e pe listă, atunci, bineînțeles, cu toții trebuie să acceptăm acest lucru, să respectăm această realitate. Mulțumesc, uh, Sven Gigol din partea verzilor și la șapte jumătate fix trebuie să terminăm. Gracias, uh, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, este foarte bine să vă avem alături de noi pentru că după ce am studiat uh, modul în care bilanțul a 19 ani de vot în uh, grupul de lucru codul de conduită, am văzut că Spania a, și-a respectat tradiția de a susține măsuri puternice, de a lupta împotriva evaziunii fiscale, de a susține cooperarea fiscală în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, aș dori să mă refer la un punct care s-ar putea să strânească câteva controverse. Recenta listă neagră de combatere a activității spălării de bani. Una din roadele activității comisiei noastre este evaluarea proprie, criteriile proprii ale Uniunii Europene și o listă mai strictă, mai drastică din acest punct de vedere. Și tot aud că guvernul dumneavoastră insistă tot mai uh, ferm pentru ca Panama să fie scoasă de pe această listă. Uh, și există un precedent uh, în acest sens, pentru că în urmă cu câțiva ani primul ministru Zapatero a scos Panama de pe propria listă neagră a guvernului spaniol și acum Spania argumentează în aceeași direcție, pentru că Panama, Panama să nu se mai afle pe această listă neagră a Uniunii Europene și în același timp tot auzim că guvernul nostru încearcă să găsească o majoritate calificată prin care să fie blocat un, adoptarea printr-un act delegat a noi liste. Drept urmare, aș dori să vă întreb, puteți să ne confirmați sau puteți să vă luați angajamentul că nu lucrați la construirea unei asemenea majorități uh, împotriva jurisdicțiilor care nu respectă normele de combaterea spălării de bani. Vă, putați, vă, vă luați angajamentul ca pe viitor această listă să fie îmbunătățită și nu să construiți pe viitor uh, o majoritate cu Germania, cu Franța, uh, pentru a restrânge această listă. Bueno, no sé, creo que, que antes... Cred că înainte am transmis lucrurile cu calitate. A priori nu există o poziție vis-a-vis -vis de o țară. În cazul de față vorbim despre Panama. Este vorba de un subiect uh, oricare ar fi subiectul, că e vorba de spălare de bani sau oricare ar fi criteriul uh, care ar, fi hotărât pentru apartenența la o listă, odată ce se stabilesc criteriile, noi o să fim riguroși și stricți în uh, aplicarea acestora. În uh, proiectul nostru de lege, așa am expus lucrurile. Și știam acest lucru când am lansat acest uh, proiect de lege, am avut acest angajament că o să fim exigenți când redactăm lista noastră uh, privind uh, paradisurile fiscale. Deci era un pas înainte în legătură cu această exigență, pentru că chiar trebuia să ne gândim la consecințe, la faptul că se va, dacă se va actualiza vreo listă, atunci aceasta trebuie să fie transpusă și la nivel național. Uh, Panama s-a alineat cu standardele de guvernanță, cel puțin în ultimii ani, a făcut eforturi mari uh, și, bun, acestea trebuie văzute la momentul potrivit, cred că în luna martie se va discuta acest subiect la comisie și cu siguranță, dacă rezultatele sunt într-un fel sau altul, Spania, așa cum s-a angajat, bineînțeles că va ține cont de acest fapt și va aplica strict și riguros criteriile, indiferent de țara despre care este vorba. Okay, so President, uh, excuse Domnul Gigold. Întrebarea mea fusese una foarte precisă. Veți sprijini adoptarea listei în forma sa actuală sau încercați în acest moment să, să construiți o majoritate de blocaj în Consiliu împotriva acestei liste? Este o chestiune extrem de serioasă și vă întreb dacă guvernul va adopta, va permite ca propunerea Comisiei să treacă sau veți încerca să blocați această listă neagră în forma sa actuală, care poate fi îmbunătățită pe viitor, dar în forma sa actuală o veți adopta sau veți încerca să o blocați? No me, coste, no me costa que estemos tratando de bloquear. Nu, nu blocăm nimic, nu încercăm să blocăm nimic. Gracias. Vă mulțumesc pentru acest răspuns foarte clar. Vă mulțumesc, doamna ministru. A fost foarte util să vedem care este părerea unui guvern progresist, mai ales când vine vorba de aspectele fiscale. Vă mulțumesc că am încheiat uh, reuniunea.